este gata să contribuie uh, împreună cu Parlamentul European la eforturile părților implicate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Discuția s-a încheiat. Se va vota mâine la ora 11.30. În ordinea de zi avem acum un raportul Ford privind activitățile extrateritoriale în sectorul hidrocarburilor și dau acum cuvântul raportoarei pentru patru minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport, inclusiv colegi din multe comisii parlamentare și din organizații de mediu. Activitățile offshore aduc 90% și 60% din uh, resursele de gaz produse în Uniunea Europeană și în Norvegia. Suntem a patra zonă de producție din lume și aceste exploatări offshore joacă un rol esențial în, noastră, în aprovizionarea noastră cu energie. După dezastrul din Golful Mexic, și problemele de siguranță trebuie să fie reevaluate. Multe dintre activitățile offshore europene au totuși loc în afara coastelor unor state terțe și exploatările se fac în zone învecinate. Uh, și aici problema siguranței este importantă pentru că deversările ne-ar putea afecta și pe noi. Deci trebuie să includem țările terțe în aceste evaluări și să vedem cum se poate rezolva problema certificării transnaționale. Există și o serie de aspecte contradictorii pe care sperăm să le clarificăm la votul de mâine. Toate site-urile diferă, nu toate apele adânci sunt periculoase, nu toate apele puțin adânci sunt prietenoase. Trebuie să ne asigurăm că un accident ca cel din Golful Mexic nu se va mai repeta în Europa. Trebuie să avem o abordare integrată pentru a evalua riscurile prin fiecare instalație, nu doar de foraj, nu doar în faza de foraj, ci în fiecare etapă de funcționare. Este nevoie de inspecții repetate în acest sens. Legislația nu trebuie să afecteze această formă a scopurilor și nici împărțirea de, împărtășirea de exemple de bună practică. Pentru că acest lucru este vital o cultură a siguranței încurajează pe toți să pună siguranța pe primul loc și să îmbunătățească procedurile de testare. Cei care dau primul avertisment trebuie să fie protejați împotriva oricăror consecințe. Situația din fiecare zonă și din fiecare site trebuie să fie examinată în parte. Trebuie să colaborăm îndeaproape cu toate instituțiile relevante și în ultima perioadă, într-adevăr, s-au făcut pași importanți în acest sens, însă raportul spune că dacă s-ar crea o agenție europeană de suprareglementare, de supracontrol, nu ar fi un lucru bun, ci din potrivă ar putea avea consecințe negative. Dezastrul din Golful Mexic a fost agravat de perioada lungă de curățire de atunci s-au făcut investiții suplimentare, considerabile, în echipamentul de curățare. S-au făcut progrese și în materie de detectare a acestor scurgeri. Deci va trebui să se păstreze o evidență clară a acestui echipament la nivel european pentru a permite recursul rapid la aceste resurse dacă există cazuri de neglijență, atunci cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere și operatorii trebuie să plătească pentru pagubele provocate. Însă, modul în care vor rambursa aceste pagube va lua multe forme, de exemplu, fonduri de asigurare mutuală. Știm că în prezent piața nu le permite operatorilor să cumpere asigurări din afară. De asemenea, micii operatori n-ar trebui să fie excluși de la acest demers, mai ales în faza exploratorie. Nu este oportună o interzicere a exploatărilor și explorărilor în Arctica. Acestea au început de foarte mult timp. Vă spun încă o dată, fiecare site și fiecare operațiune trebuie să fie evaluată în parte pentru a se vedea care este factorul de risc. Dacă operatorii consideră că riscurile la un site pot fi gestionate așa cum trebuie, atunci uh, opinia lor va trebui să fie luată în considerare și de acest lucru se aplică mai ales zonei arctice. Vă mulțumim, spune președinte, dau cuvântul domnului Mezaroș. Președinte, <clears throat> uh, Szeretném először is megköszönni Ford a jelentést. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Ford pentru acest raport foarte bun și vreau să vă spun că în ceea ce privește tragedia Deepwater Horizon, aceasta a făcut Uniunea Europeană să reevalueze aceste activități. Trebuie subliniat faptul că operatorul este răspunzător pentru pagubele produse și el trebuie să suporte costurile aferente, nu comunitatea. Trebuie să se pună accent pe prevenire iar principiul precauției trebuie să fie pus în practică. E nevoie de planuri pentru preîntâmpinarea catastrofelor naturale, iar uh, EMSA trebuie să fie răspunzătoare cu privire la aceste activități extrateritoriale. Supravegherea nu înseamnă că regulamentele de siguranță trebuie să fie aplicate astfel încât să se dea unor anumite operatori avantaje. Trebuie să nu dezavantajăm micii operatori. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Flașicova. Dajúca, pán komisár, domáce dodávky ropy a plynu majú významný prínos, pokiaľ... Domnule, domnule președinte, domnule comisar, este foarte important pentru siguranța furnizării energetice să existe resurse de petrol și gaze naturale. Foarte multe din aceste livrări vin din zonele extrateritoriale de exploatare maritimă, iar distribuția nu se face în mod egal. Această activitate este controlată de Uniunea Europeană iar diversele catastrofe care au fost menționate aici și care au avut loc în lume ne fac să analizăm din nou problemele de siguranță și toate companiile trebuie să analizeze problemele acestea iar condițiile de siguranță de la bordul platformelor petroliere trebuie să fie îmbunătățite, trebuie să se ia măsuri pentru aceste situații de dezastru. Cred că poluarea sau uh, efectele economice ale acestor substanțe trebuie să fie verificate. Mulțumesc. Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Țicău. Doamnă președinte, domnule comisar,

Uh, aceste accidente ne arată că exploatarea um, extrateritorială nu poate să se desfășoare având ca obiectiv principal doar mai mult profit pentru um, firmele care desfășoară aceste activități, punând sub semnul întrebării siguranța lucrătorilor și a populației. Trebuie să avem reguli foarte clare pentru protejarea mediului înconjurător, uh, a cetățenilor, a lucrătorilor, a comunităților vecine și trebuie ca acestea să fie aplicate. E nevoie să existe un control eficient, trebuie să existe și o monitorizare foarte riguroasă a acestor activități și că deasupra interesului privat trebuie să existe interesul public. Iată ce așteptăm noi de la Comisia Europeană prin propunerile pe care ni le va prezenta. Vă mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc. Domnul Rivezi are cuvântul. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei Ford pentru activitatea desfășurată. Aș vrea să subliniez că noi, verzii, am uh, prezentat o rezoluție alternativă. Are un element cheie și anume prezervarea arcticii a resurs a zonelor sensibile. Dacă dăm permise de explorare, de exploatare, uh, ne dăm, vom fi vinovați în cazul unor accidente și am văzut acest lucru în Golful Mexic, dar am văzut și în Scoția pentru că vor avea loc pierderi ale mediului uh, care e unic în lume. Pe de altă parte, ne gândim cine va face curățenie într-un caz de accident, pentru că nu este o zonă economică exclusivă. Uh, iar responsabilitatea nu se știa cui este, pentru că e vorba de o zonă universală. Vreau să vă atrag atenția asupra câtorva puncte. În primul rând, controlul. Trebuie să întărim controlul, sigur că da, dar este bine ca acest control să fie la nivel european, să fie agenți, Agenția pentru Siguranță Maritimă care să se ocupe și apoi trebuie să definim răspunderile. Și dacă ne gândim la amendamentul 60, uh, 76, Uh, nu s-a stabilit un plafon, iar amendamentul 45 se referă nu numai la daunele sociale, de mediu, ci și la cele sociale și economice. Pentru că acolo trebuie să existe o asigurare obligatorie. E sigur că e bine să ne gândim la micile exploatări petroliere, dar dacă n-au asigurare, nu văd de ce le-am dat licența. Deci e foarte important uh, să acoperim aceste puncte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, care acum cuvântul domnul comisar Tajani, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca urmare a accidentului platformei Deep Water Horizon în Golful Mexic, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru a menține nivelurile de securitate și de protecție a mediului în activitățile de platformelor de exploatare a gazului și petrolului. Parlamentul European a susținut obiectivele prezentate de Comisie. Raportul este foarte precis și foarte documentat și confirmă complexitatea acestui gen de platforme maritime. Există foarte multe asemănări între concluziile dumneavoastră și cele ale Comisiei. Pot să vă asigur că noi, Comisia, vă împărtășim uh, temerile față de destabilizarea acestui sector printr-un reglementări nepotrivite. Ne bazăm pe cele mai bune practici existente în Europa și menținem contactul cu părțile interesante pentru a fi siguri că propunerile noastre se fondează pe elemente concrete și realiste. Producția de gaz și petrol de pe platformele maritime va fi o sursă importantă de energie pentru Europa. Este un sector industrial de mare anvergură, iar dar normele de siguranță sunt recunoscute ca un exemplu de excelență. Pentru a rămâne la cel mai înalt nivel de siguranță globală, trebuie să facem în continuare progrese. Experiența arată că nu trebuie să ne culcăm pe laurii noștri. Totuși, în oleoductul din Marea Nordului a avut loc o scurgere de petrol, ceea ce confirmă nevoia de acțiune. Totuși, nu există o rețetă simplă pentru a îmbunătăți siguranța acestor platforme marine. Credem că responsabilitatea platformelor marine trebuie să fie în mâinile domeniului și al administrațiilor naționale. Totuși, analiza noastră confirmă faptul că Uniunea Europeană are un rol important de jucat la nivelul acestui sector. Trebuie să ne asigurăm că sunt puse în practică cele mai bune practici în toată Uniunea Europeană. Trebuie să întărim transparența acestui domeniu și să promovăm împărtășirea experienței. Trebuie să îmbunătățim planul de urgență și în zona prevenirii Iată care este rolul Uniunii Europene pentru a da direcții și motivări în lucrul, în această activitate de îmbunătățire. S-au făcut foarte multe de la planul cu cinci puncte privind siguranța platformelor marine. Comisia își va finala, finaliza aceste propuneri care vor fi însoțite de analize, de studii de impact și care trebuie să apară în la octombrie. Propunerile acestea privesc spre viitor și vor oferi o soluție pe, care ține cont de complexitatea sistemului și care de asemenea oferă instrumente de îmbunătățire permanentă. Eforturile trebuie să fie împărtășite de toate părțile participante, iar Comisia salută răspunsul pozitiv al acestui domeniu la apelurile sale securitatea acestui domeniu este foarte importantă, iar Comisia este implicată în împărtășirea experienței în ce privește siguranța platformelor, mai ales la nivelul G20. Vreau să vă mulțumesc pentru contribuția noastră la dezbateri, pentru modul de a îmbunătăți siguranța acestor platforme maritime, și noi vrem să cooperăm cu Parlamentul în ce privește propunerile legislative care vor apărea în această toamnă. Vă mulțumesc foarte mult! comisar. Și mulțumesc, domnule comisar. Se va vota mâine la orele 11.30. Urmează acum raportul doamnei Marina Ianacodakis întreprinderile, femeile antreprenori în IMM-uri. Are cuvântul raportoarea patru minute. Thank you. As governments face